Pan Przewodniczący! Good morning. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Aș dori să vă urez bun venit la reuniunea de astăzi. Pentru început, vreau să vă anunț două vești triste. Ei la Florența au fost împușcate două persoane de către un atacant. A fost probabil un, un atac rasist. Încă o dată oamenii au fost uh, uciși pentru că doresc să muncească și să locuiască în Europa. Este un incident trist. Uh, Trebuie să contracarăm toate încercările de rasism și xenofobie. Avem uh, și o veste proastă din Belgia. Ieri s-a petrecut o tragedie la Liej care i-a afectat pe